So, ladies and gentlemen, welcome to our... Doamnelor și domnilor, bun veniți la reuniunea comună a Comisiei pentru Afaceri Externe și a Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, precum și a Comisiei pentru Dezvoltare. Le, le urez bun venit tuturor colegilor care au reușit să ajungă la Bruxelles în această după-amiază, în ciuda problemelor de trafic uh, care există din cât am înțeles. Uh, considerăm adoptată, cred, ordinea de zi și ajungem acum la anunțurile președintelui. La, deocamdată nu există astfel de anunțuri. La 3, uh, punctul 3, procesul verbal al uh, reuniunilor din 31 ianuarie și 1 februarie, pe care procese verbale, dacă nu există observații, le considerăm aprobate. Și ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Urez bun venit doamnei Luiz Armand, după cum știți, domnia sa a fost adesea în Parlamentul European, este reprezentantul special al uh, Națiunilor Unite, al Secretariatului General pentru Migrație și al Pactului Global pentru Migrație. Ne face o deosebită plăcere că sunteți aici alături de noi. Bun venit! În calitatea domniei sale de reprezentant special, domnia sa urmărește uh, chestiunile care reprezintă follow-up-ul la reuniunea de la New York și în legătură cu Pactul Global pentru Migrație. Doamna Arber, așa cum a uh, mai arătat, uh, cunoaște Parlamentul European, a avut ocazia să fie în fața noastră nu odată, și la reuniunea LIBE privind pactul global din iunie 2017, dar și în calitățile sale anterioare, în calitate de înalt comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Doamnă Albert, aș dori să fac o singură observație din partea noastră a Comisiei pentru Afaceri Externe. Considerăm că este important ca parlamentele să joace un rol puternic în dezvoltarea și punerea în aplicare a pactelor globale. Așadar, Comisia noastră urmărește procesele din cadrul Pactului Global cu toată atenția iar dezbaterea de astăzi se constituie într-unul dintre evenimentele dintr-o lungă serie care se desfășoară în cadrul Parlamentului European și s-au desfășurat în ultimele luni pe această temă. Ne-am implicat intens în dialogul cu o gamă largă de părți interesate, de la Națiunile Unite până la uh, alte organizații internaționale, precum și statele membre. O rezoluție în plen cu privire la pactul global este în curs de elaborare în prezent și se va adopta în sesiunea plenară din aprilie, cu prezența doamnei Federica Mogherini. Și acum îi voi da cuvântul doamnei Zipel um, pentru observațiile introductive la această reuniune. Vă mulțumesc foarte mult. Să știți însă că sunt doar coordonator în cadrul Comisiei Libe, dar asta nu înseamnă că nu-mi face foarte multă plăcere să prezidez și eu această reuniune. Bine, spune domnul președinte, atunci v-am promovat eu. Poate data viitoare, mulțumesc, spune doamna Zipel. Încă o dată îi mulțumesc și eu, doamnei Arbor, pentru prezența alături de noi astăzi și îmi face plăcere că îi văd alături de noi și pe colegii din alte comisii. Sper așadar să putem avea o dezbatere fructuoasă în această după-amiază. Parlamentul nostru și în special Comisia Libe, după cum s-a arătat deja, au acordat o atenție deosebită proceselor din cadrul Pactului Global de la Națiunile Unite recunoscând că acesta reprezintă o ocazie istorică pentru a se realiza o gamă largă de angajamente și principii cu privire la migrația internațională, cu toate dimensiunile acestui fenomen. În septembrie 2016, Parlamentul European a participat la o delegație condusă de doamna Cecilia Wikström la summitul pentru refugiați și migranți, în cadrul căruia s-a adoptat binecunoscuta declarație de la New York. Așadar, Comisia Libe a adoptat o serie de acțiuni menite să susțină implicarea activă și contribuția la aceste procese și doamna Louise Arbert cunoaște aceste reuniuni. De curând ne-am putut uh, întâlni și cu colegii reprezentanții Parlamentelor Naționale, împreună cu Comisia AFET și cu participarea tuturor părților interesate în acest proces. Știm deja că există o rezoluție, David McAllister s-a referit deja la ea, ea este în curs de elaborare în vederea supunerii la vot în plen în aprilie, în care se manifestă sprijinul pentru declarația de la New York și pentru uh, procesele respective menite să susțină guvernanța pentru îmbunătățirea dimensiunii migrației internaționale. Îmi pare așadar rău să spun că uh, administrația americană a hotărât să-și încheie participarea la Pactul Global pentru Migrație. Totuși, acest lucru ar putea să reprezinte o ocazie pentru Uniunea Europeană de a-și asuma ea leadership-ul, pentru că toate statele membre, în acest context, ar trebui să vorbească cu un singur glas pentru susținerea unui regim internațional pentru migrație. Și o ultimă observație. Aș dori să subliniez că Parlamentul European dorește să participe la conferința care va fi organizată în decembrie anul acesta în Maroc doamna Louise Arbor, în calitate de secretar general pentru conferința interguvernamentală, am toată convingerea că va face toate, uh, va depune toate eforturile pentru a face ca prezența noastră să fie posibilă. Parlamentul European poate și va aduce o contribuție valoroasă la dezbaterile din cadrul acestei conferințe, ținând seama de rolul său de legiuitor pe teme cum ar fi migrația și azilul în Uniunea Europeană. Cu acestea, după cum am convenit anterior, după ce am spus care este punctul de vedere al Comisiei Libe, îi dau cuvântul uh, invitatei noastre, doamna Louise Arber. Vă mulțumesc și aș dori să îmi permiteți să le mulțumesc președinții celor trei comisii în fața cărora mi se oferă astăzi ocazia de a uh, vorbi despre acest proces foarte important de negociere a unui pact global pentru migrația sigură, reglementată și legală. Știți că din cele șase runde de negocieri, două s-au încheiat deja. Negocierile sunt menite să ducă la adoptarea unui text definitiv, eveniment care va avea loc, după cum este programat acum, la jumătatea lunii iulie. Am spus că s-au încheiat, dar eu n-am participat. Pactul global este uh, condus, este un proces condus și facilitat de statele membre ale Națiunilor Unite și uh, de reprezentanțele uh, din Elveția și Mexic la sediul Națiunilor Unite din New York și acestea sunt cele care răspund de textul inițial supus deja primei runde de negocieri. Anul trecut a fost un an de dezbateri și consultări tematice și regionale intense. Până în prezent am asistat la o implicare activă foarte bună din partea tuturor regiunilor lumii și nu pot decât să mai spun o dată cât de fundamentală este dimensiunea migrației și a mobilității în general. Și cât de diferit este ea privită în diferitele părți ale lumii. Vorbim în acest caz de un pact cu adevărat global și în acest sens e fundamental ca statele membre și regiunile să vină împreună în acest proces cu minte, mintea deschisă pentru a avea înțelegere și față de percepțiile din alte părți ale lumii. E un lucru cu atât mai important cu cât învățăm prin intervențiile statelor membre că Spre deosebire de presupunerile pe care le aveam noi de natură stereotipă, în care vorbim doar de statele de origine, de tranziție și de destinație, de fapt, în, uh, în lumea de astăzi, toate statele uh, lumii sunt toate aceste categorii. Sunt și țări de origine, sunt și țări de tranzit și țări de destinație, pentru că vorbim de migrație internațională, mobilitatea umană fiind, desigur, mai întâi pe plan intern, în fiecare țară în parte, dar aici vorbim despre migrația internațională, care în cea mai mare parte este de natură subregională, regională, continentală și apoi, desigur, internațională din toate punctele de vedere. E extrem de periculos, într-un fel, să proclamăm prematur orice fel de consens în urma acestor negocieri, dar cred că pot avea suficientă încredere deja pentru a semnala câteva domenii în care cred că se conturează o convergență destul de limpede, chiar dacă nu consens deja. Aspectele sunt de natură mai generală, le voi aborda și apoi mă voi referi și cele care suscită mai multe polemici și care, în care va fi necesar interesul și participarea dumneavoastră activă și pe mai departe. De la bun început vreau să arăt foarte clar că statele membre și-au uh, reafirmat accentul pus pe oameni în centrul acestui proces. Nu este vorba de mărfuri sau de capital aici, de fluxuri de capital, este vorba de oameni. Aceștia sunt în centrul procesului acestuia. La fel de important este și faptul că fiecare ocazie, cu fiecare ocazie, toate statele membre au insistat pe problema suveranității naționale și în acest context responsabilitatea Uh, de a controla frontierele și prerogativa de a controla frontierele le revin, le revin statelor membre. Acestea sunt acelea care stabilesc care sunt termenii și condițiile care permit intrarea pe teritoriul lor al altora, în baza, aș adăuga eu, a legii și a principiilor dreptului internațional, printre care și principiul uh, nereturnării, principiul non-refoulement. S-a mai spus nu odată că acest pact global nu va avea un caracter juridic obligatoriu, nu vorbim aici de o negociere de tratat. În sensul acesta, cred că putem să uh, beneficiem de suficientă flexibilitate la nivelul statelor membre pentru a permite o cooperare foarte rapidă, fără toate temerile care ar putea însoți uh, anumit, un anumit angajament juridic consfințit într-un text de lege. De la bun început a fost foarte clar, dar de-a lungul negocierilor lucrul acesta a fost reiterat, importanța legăturii între migrație și dezvoltare. Vă aduceți aminte că în obiectivele de dezvoltare durabilă, care reprezintă un cadru atot cuprinzător pe care, statele pe care uh, ONU l-a promovat în agenda sa pentru dezvoltare, în acest cadru, deci, migrația a fost pentru prima dată recunoscută în mod expres printre aceste obiective de dezvoltare durabilă. Și un lucru foarte interesant, în cadrul obiectivului 10, care se referă la nevoia de a reduce inegalitățile în interiorul și între țări. Și aici migrația se regăsește printre inițiativele de dezvoltare. Și în fine, așa cum arată chiar numele acestui exercițiu, vorbim aici de un pact pentru migrație sigură, ordonată și legală. Nu vrem să promovăm sau să restricționăm migrația, nu aceasta e problema. Vrem să promovăm însă o migrație sigură, ordonată și legală. De aceea se fac eforturi pentru a se reduce migrația ilegală, care deseori este asociată cu aspecte extrem de negative pentru migranții înșiși și și pentru state, atât pentru statele de origine cât și pentru cele de destinație. Am aflat o mulțime de lucruri în cadrul etapei acesteia de consultări și de-a lungul negocierilor de până acum, cu toții. Și poate de la bun începutul acestei conversații n-ar strica să reamintesc câteva dintre aceste lucruri. Mai, mai întâi în legătură cu amploarea fenomenului migraționist. Potrivit uh, diviziunii populației de la ONU, avem 258 de milioane de migranți, din care 25 de milioane sunt refugiați. Ei sunt definiți ca oameni care au trăit mai mult de un an într-o țară alta decât cea în care s-au născut sau a cărei naționalitate o au. Deci vă dați seama că aceste cifre nu îi cuprind pe cei care se află efectiv în deplasare, adică cei pe care experții numesc, numesc fluxurile migratorii. Îi, uh, uh, îi reflectă aceste cifre doar pe aceia care sunt deja stabiliți undeva. Este foarte greu însă la nivel internațional și zi de zi se numeri pe oameni în deplasare. Vorbim de un fenomen global, dar este din ce în ce mai mult un fenomen uh, al deplasărilor din sud către sud, adică al oamenilor care se deplasează dintr-o țară într-alta în aceeași regiune și nu, așa cum se percepe cel mai adesea, nu e vorba neapărat de oameni care se deplasează dinspre sud spre nord. Vorbeam despre țări de origine, de tranzit și de destinație mai devreme. Cum spuneam, toate țările sunt fiecare dintre aceste categorii, de aceea, de fapt, există mai mult consens uh, și mai multe lucruri în comun uh, decât ne-am putea închipui categorisind uh, astfel țările la nivel geografic. Încă câteva elemente fundamentale pe care trebuie să le reținem sunt. În acest domeniu, ca și în alte domenii în zilele noastre, realitatea este, de fapt, mult mai bună decât percepția. Deseori, se spune că uh, publicul care dictează, practic, politicile pe care le adoptă politicienii o fac în uh, baza unor percepții subjective. Realitatea este diferită, realitatea este mai bună, inclusiv la nivelul dimensiunii economice. Migrația reprezintă un fenomen esențialmente pozitiv din punct de vedere economic. Acești 258 de milioane de oameni migranți în prezent, din care 48% sunt femei, femeile acționează deseori ca, uh, migra- ca, ca intermediari ca, sau ca persoane Uh, care uh, lucrează independent, sunt persoane care trimit înapoi acasă sume foarte mari de bani sub forma remitențelor. 85% din veniturile acestor oameni din uh, țara gazdă sunt trimiși înapoi către țările de origine. Și asta duce la ridicarea, gradului de, la, la ridicarea nivelului de viață a celor din țările de origine, pentru că banii aceștia se îndreaptă într-un efort de dezvoltare și reprezintă o investiție directă în educație, în uh, oferirea de adăpost, uh, în procurarea de alimente și adesea în uh, posibilitatea oamenilor, din femeilor, mai ales din zonele rurale, de a avea mai multă putere și independență. Încă o problemă la care aș dori să mă opresc un pic astăzi. De fapt, mai multe, câteva subiecte chiar importante pe care aș dori să vi le supun atenției. Prima dintre ele este problema aceasta a migrației legale versus ilegale. Terminologia aceasta este bine consfințită, bine uh, stabilită în prezent. Deseori însă se vorbește de iligă în engleză, care e un termen ce reflectă criminalitatea, infracționalitatea și n-aș vrea ca acesta să fie termenul folosit în limba engleză, pentru că n-aș vrea să se creeze aceste asocieri. Am să mă refer acum la abordarea tuturor acestora într-un spectru întreg de probleme. Distinția aceasta între migrația reglementată-nereglementată poate fi împărțită în mai multe abordări. Chiar dacă la început nu pare să existe vreo diferență, cred că merită făcută distinția între migrația nereglementată și migranții nereg neregulamentari. Migrația nereglementată implică fluxuri de migranți, adică oameni care sunt în deplasare și când vorbim despre migrația nereglementată, de fiecare dată, inevitabil, ne gândim și la intrări pe teritoriul unui stat membru, unui stat care este, sunt uh, ilegale. Ce asta, asta presupune tot felul de forme de infracționalitate ce se pot asocia acestui fenomen al deplasărilor ilegale sau nereglementate de oameni. Când vorbim însă de migranți neregulamentari, de, cel mai, de cel mai, de mai multe ori vorbim despre grupuri de migranți, oameni care în țara de destinație fie intră pe teritoriul acestei țări fără documente în ordine. E o diferență aici, dacă ne uităm la politicile care ar trebui să fie promovate pentru a limita sau a pune capăt uh, acestui fenomen. Cred că am fi totuși naiv să ne închipuim că putem să le radicăm 100%, dar măcar îl putem reduce și cred că el a dus în anumite părți ale lumii atât la atitudinea negativă față, migra- față de migranți, cât și la uh, măsurile întreprinse împotriva lor de de la anumitor state. Ultima rundă de negocieri de la New York, unde statele membre au fost invitate să analizeze problemele acestea, s-a ocupat în mod copleșitor de problema migranților neregulamentari ridicându-se problema în ce fel trebuie statele membre să-i trateze pe oamenii care se află pe teritoriul lor într-o formă sau alta, dar, ile, dar fără, fără acte în regulă. Problema aceasta în sine ridică alte semne de întrebare care vizează drepturile omului și ce presupun acestea. La un nivel foarte înalt există un consens general că drepturile omului sunt indivizibile, li se aplică tuturor, sunt intrinsece uh, umanității fiecărui, uh, fiecarei persoane și că deci fiecare persoană ar trebui să se bucure de toate drepturile omului. Acum, dacă ne uităm peste statutul diferiților migranți, problema aceasta pentru unii începe să ridice anumite probleme. Cred că mai trebuie să dezbatem în cursul negocierilor de următoarea problemă. Trebuie clarificat termenul drepturi servicii, drepturi fundamentale, servicii fundamentale, acces la servicii, obligația de a oferi, de a pune la dispoziție. Toată terminologia aceasta este în prezent utilizată mai degrabă pentru a crea confuzie decât pentru a elucida ce înseamnă, de fapt, numi, care este numitorul comun într-un pact global uh, între statele membre. Chiar și turiștii au dreptul la o formă sau alta de protecție atunci când se deplasează să viziteze un stat. Iar migranții într-o situație neregulamentară au și ei anumite drepturi. În același timp însă, nimeni nu susține că dreptul la vot trebuie să fie extins în mod universal oricărei persoane care se întâmplă să fie pe teritoriul unui stat membru. Deci, iată, în cadrul acestor drepturi civile, politice, culturale și așa mai departe, trebuie stabilit care sunt acele dispoziții pe care statele membre trebuie să le aplice pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în baza Cartei Drepturilor Omului și unde se face distinția între cetățenii unui stat, străini, migranți, reg regulamentari, neregulamentari, potrivit dreptului internațional și așa mai departe. Toate aceste probleme au fost supuse dezbaterii. Cred că este esențial atunci când stabilim legătura între migrația și migranții neregulamentari, să nu pornim de la premisa absolut nefondată că un tratament generos al migranților neregulamentari ar încuraja în mod inevitabil și mai multă, venirea și mai multor migranți neregulamentari. Oricine a citit uh, un pic de literatură serioasă academică din cercurile academice în legătură cu migrația, literatură sociologică, uh, psihologică și așa mai departe, știe că dreptul, că, că alegerea pe care o face un om de a pleca de acasă în afara țării definitiv presupune niște uh, uh alegeri dureroase. Și uh, Uh, dreptul de care s-ar bucura el în țara de destinație nu intră în calculul său atât de mult, dacă intră în calculul său. Apoi, uh, persoana respectivă călătorește și în funcție de afinitățile lingvistice, culturale, de legăturile de familie. Acesta contează mult mai mult decât uh, ce drepturi s-ar acorda persoanei respective în țara de destinație. Și apropo de problema aceasta a spectrului de drepturi, atunci când vorbim de chestiuni atât de dificile, este, de complexe, este fundamental să nu adopți o poziție dihotomică. Fiecare lucru se prezintă, de fapt, pe unul dintre, uh, într-una dintre nuanțele dintr-un spectru foarte mare de soluții posibile. De exemplu, fenomenul acesta al neregularității poate să acopere și pe cineva care intră în 100% ilegal pe teritoriul unei țări, de exemplu, având la el pașaport falsificat, având o, de, o um, identitate reală care uh, presupune și un cazier penal. Pentru, a, pentru astfel de situații, răspunsul imediat reprezintă expulzarea, deportarea, respingerea de la frontieră. Deci, de aici și până la extrema opusă, unde să zicem că avem de cine, pe cineva a cărui viză de turist a expirat ieri și care încă n-a părăsit țara. Între aceste două extreme sunt multe alte nuanțe, multe alte um, tipuri de uh, situații. De exemplu, în Statele Unite există o populație amplă, estimată la 11-12 milioane, de migranți fără acte legale. În afară de această uh, neregulă, oamenii aceștia n-au niciun fel de alt comportament, niciun fel de comportament infracțional. De zeci de ani oamenii ăștia respectă legea, muncesc, își trimit copiii la școală, participă atât cât pot la viața comunității, ca tare răspunsul corect la migrația uh, neregulamentară trebuie apreciat în funcție de gravitatea situației. Apoi, nu trebuie să avem în vedere doar două soluții posibile, expulzarea sau acordarea de cetățenie. Cred că există opțiuni de, regula, de regularizare foarte diferite între aceste două extreme, de la oferirea accesului de bază la îngrijiri de sănătate și educație pentru copii, uneori, mai ales în statele federale, inclusiv prin intermediul tehnicii utilizării unor uh, plăci turnante de intermediere între autorități, până la acordarea unor permise temporare de reședință, acordarea unor permise de muncă, până la, în cele din urmă, accesul la cetățenie, dacă se întrunesc condițiile așa cum este de dorit. Deci, cred că singur ne putem face cel mai mare de serviciu dacă vom concepe aceste politici ca analiza în baza a două politici, a două răspunsuri exclusive extreme, de la cetățenie până la expulzare, acordarea cetățeniei până la expulzare și atât. Cred că peste 5, 10 și mai mulți ani vom avea o gamă mult mai variată de răspunsuri în funcție de împrejurările unice ale fiecărui perso- fiecărei persoane în parte, ale fiecărui stat în parte, în funcție de uh, contextul istoric și cultural pentru că fiecare stat poate fi uneori stat de imigrație și alteori stat de emigrație. Problemele acestea cred că abia încep și vom asista în următoarele zeci de ani la un fenomen mult mai amplu, pe măsură ce și amploarea, dimensiunile populației mondiale vor crește foarte mult, oamenii nu vor fi distribuiți ca număr în mod echitabil între diferitele regiuni ale lumii, de aceea cred că nu putem decât să venim în propriul nostru serviciu dacă, dacă lansăm acest proces de deschidere a societăților către răspunsuri mult mai sofisticate la un fenomen atât de complex și în marea majoritate benefic pentru noi toți și cred că mă voi opri aici. Încă o dată vă stau la dispoziție cu toată bucuria pentru a răspunde la orice întrebări aveți. Thank you, uh, Ms. Arbor, for your... Mulțumesc foarte mult, doamnă Arbor, pentru aceste remarci atât de interesante. Avem aproximativ 45 de minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Vă rog să ne spuneți dacă doriți să luați cuvântul. Deocamdată avem 5 colegi înscriși. Vom nota numele dumneavoastră și pentru că dorim să ascultăm și multe răspunsuri din partea invitatei noastre, cred că, dacă sunteți de acord, ne-am putea limita la două minute timp de intervenție. Din partea grupului PP, în primul rând, domnul Haldini. Mulțumesc, domnule președinte. Două minute, într-adevăr, e destul de puțin. Aș vrea de aceea foarte rapid să mulțumesc doamnei Arbor pentru prezența sa aici. Eu sunt uh, deputat din Ungaria și membru al Comisiei de Dezvoltare. Deci, încerc de câte ori uh, uh, e posibil să fiu aproape de oameni. De exemplu, tocmai am avut o vizită um, a unui grup de studenți din Nigeria, Irak și Siria, 25 de studenți care vor primi burse în țara mea. Și cred că este important să subliniem cât de importantă este educația. Aș avea însă pentru dumneavoastră și trei întrebări foarte concrete. În primul rând, vreau să vă întreb dacă cunoașteți declarația în 12 puncte pe care a făcut-o țara mea și care a fost uh, distribuită, făcută public uh, săptămâna trecută la New York. Această declarație vorbește despre mai multe lucruri importante. Două dintre ele le-aș sublinia aici. Considerați că dreptul la migrație este un drept fundamental sau nu? Aceasta este o întrebare crucială din punctul meu de vedere. O a doua întrebare. Care credeți că este rolul dreptului de a rămâne pentru că am citit cu foarte mare atenție documentul de 25 de pagini. Cred însă că este o provocare foarte mare, pentru că în mod indirect, nu direct, în cazul acesta, dacă nu există o promovare suficient, suficientă a dreptului de ședere, de a rămâne, dacă nu este promovată în mod indirect, atunci nu se forțează migrația. Și pot să vă spun, dacă pre... domnul președinte îmi permite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost uh, la Carva de două ori, acum doi ani. Și la momentul acela mi-am dat seama ce se întâmplă cu cota de refugiați pentru Europa, care nu are nimic de a face cu uh, cardul verde, pentru că înțelesul acestei cote este cu totul altul acolo sau aici. Deci dacă nu suntem atenți, cred că aceasta ar putea duce la o interpretare greșită și la o adevărată invitație adresată migranților, lucru pe care ar trebui să le eliminăm. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru că sunteți singurul vorbitor din partea PP-ului, tocmai de aceea am fost atât de tolerant. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gomes. Mulțumesc, doamna Arbor, pentru prezența dumneavoastră. Sper să ne spuneți direct ce gândiți, așa cum a spus uh, și secretarul general, că uh, trebuie să atragem uh, atenția lui Orban să-și respecte obligațiile lor legale față de migranți. Se pare că mulți uită acest lucru. Într-adevăr, mulți s-au îmbarcat în acest exercițiu, însă condițiile sunt foarte dificile și vreau să vă întreb dacă nu credeți că există o contradicție în ceea ce privește drepturile omului și posibilitatea de reglementare a migrației și acest proces al cartonașului, care înseamnă practic că dai bani unor guverne opresive pentru a fi și mai opresive, pentru ca migranții să nu vină aici. Am văzut uh, cum uh, laureatul Saharov s-a întors la închisoare, practic, tocmai pentru că s-au dat acești bani uh, Sudanului și Sudanul nu este singura țară, mai sunt și altele, Eritrea și așa mai departe. În al doilea rând, Turcia. Cum vedeți dumneavoastră acest acord cu Turcia când e vorba de cazuri de returnare care nu sunt respectate și practic se încalcă obligațiile pe care turcii și le-au asumat? și uh, sistemul cartonașului albastru în UE este de-a dreptul ridicol. El ar trebui să nu mai permită ca traficanții de oameni să facă afaceri, dar se pare că uh, la momentul acesta nu există căi legale decât uh, acești traficanți care profită de uh, migranți. Și ce se întâmplă cu guvernele europene care uh, vând pașapoartele prin aceste sisteme Golden Visa, încălcând în mod clar obligațiile lor guvernamentale, pentru că sunt responsabili să-și protejeze proprii cetățeni de acești criminali. Migranții săraci nu-i doresc, dar pe cei bogați, mulți dintre ei fiind membri ai criminalității organizate, aceștia n-au probleme. Mulțumesc și acum doamna Wikström, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă spun bun venit din nou aici la Parlamentul European, la Comisia Libe, doamna Arbor. V-aș felicita și pentru munca excelentă pe care ați făcut-o dumneavoastră, precum și Națiunile Unite, în domeniul migrației. Migrația este, așa cum ați spus și dumneavoastră, un fenomen global de aceea avem nevoie de soluții globale. Tocmai pentru a rezolva, odată pentru totdeauna, provocările legate de migrație. Atât uh, migrația legală, cât și aceea prin sistemul de azil. Pentru mine a fost o uh, adevărată onoare să fiu prezentă la summit atunci când s-a semnat declarația de la New York și a fost un moment crucial și pentru Uniunea Europeană. Cred că trebuie să ținem cu toții cont de acel succes pentru a merge mai departe. Bineînțeles, UE trebuie să-și asume un angajament clar și uh, sunt uh, uh, întristată de faptul că un stat membru, și anume Ungaria, a uh, obstaculizat din nou discuțiile și sper să ne putem întoarce la o poziție din partea UE în care să dăm dovadă de unitate și să susținem acest proces. Un proces de care este absolută nevoie la nivel global. Bineînțeles că la nivelul Uniunii trebuie să ne asumăm partea noastră de responsabilitate globală, pentru că suntem o parte semnificativă a lumii. Și din acest punct de vedere, de voastră încercați, bineînțeles, să faceți reforme, încercăm să o facem prin sistemul comun de azil. Eu una sunt raportorul uh, pe tema reformei sistemului de la Dublin și pot să vă spun că sunt mândră că am reușit aici, la Parlament, grație unei cooperări excelente pe care am avut-o cu colegii de la cinci uh, grupuri politice importante, să avem o susținere de două treimi pentru o reformă extrem de ambițioasă. Sunt convinsă că împreună putem face față acestor provocări și, doamna Arbor, pot să vă asigur că Parlamentul European și uh, Comisia noastră vă va susține întotdeauna în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea grupului Verzilor, doamna Lochbiller, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Arbor pentru declarația excelentă și pentru faptul că încă de la început ați subliniat faptul că pentru o instituție politică ca a noastră e nevoie de informații concrete pentru a ajunge la politici bune, un lucru care deseori este uitat de politicieni. Dumneavoastră ați spus că GCM-ul este doar începutul unui proces mai lung. Vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu Convenția de la Geneva. Pentru că în Germania, în țara mea, în uh, dezbaterile pe care le avem, se spune că această convenție ar fi deja depășită. Ați spus de asemenea că abordarea aceasta include și o fațetă a drepturilor omului. Dumneavoastră sunteți de altfel expertă pe această temă. Pe lângă cele pe care le-ați spus. Nu știu dacă puteți intra în detalii pentru a ne spune care este spațiul definit pentru drepturile omului în acest proces. Și aș reveni la întrebarea doamnei Gomes, pentru că aș vrea să văd care este părerea dumneavoastră despre acordul între UE și Turcia și respectarea drepturilor omului. Și o ultimă întrebare. Ați spus că vă aflați într-o perioadă de consultări Bănuiesc că NGO-urile și parlamentele pot să își aducă contribuția, însă vreau să vă întreb dacă există vreo formulă, uh, vreun forum de discuție în afara celui oficial lansat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lockbiller, și pentru a încheia prima rundă de intervenții, domnul Epitideus, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să spun bun venit aici doamnei Arbur și v-aș adresa o serie de întrebări. Pentru că în discursul dumneavoastră n-ați intrat în uh, prea multe detalii. Pentru a putea accepta în statele membre acești migranți, vreau să vă întreb dacă va exista și o limită pentru ei. Și atunci când se depășește o astfel de limită, așa cum se întâmplă în țara mea, în Grecia, dacă va trebui să primim în continuare migranții sau dacă îi vom trimite în altă parte, în țările lor, de exemplu. Și dacă statele membre uh, n-ar trebui să țină cont și de diferențele culturale sau religioase existente față de uh, cultura autohtonă. O a treia întrebare. Considerați că o țară poate refuza migranți dacă consideră că există probleme de securitate, probleme de criminalitate și așa mai departe. Care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește strategia turcă care duce la uh, trimiterea mii de migranți în Europa prin Grecia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arbor. Uh, răspundeți la prima rundă de întrebări sau trecem la a doua și după aceea răspundem? Vă dau cuvântul atunci să răspundeți acum. Și pot să vă spun că sunt foarte mulți colegi care doresc să intervină. Dar foarte pe scurt atunci. Prima întrebare. Cunosc cele 12 puncte pe care le-a prezentat guvernul maghiar. Aceasta s-a făcut la a doua rundă a negocierilor la New York de către ministrul de externe și am îngrijorări pe această temă pentru că cele 12 puncte se pare că uh, sunt caracteristice pentru o poziție a Națiunilor Unite pe această temă. Bineînțeles, nu există acum o poziție clară a Națiunilor Unite pe tema migrației, Există 22 de agenții ONU și aceasta pe lângă Organizația Internațională a Migrației, o agenții care se ocupă de tema migrației, care au tot felul de întrumare, linii directoare și așa mai departe. Secretarul general și-a prezentat raportul la începutul lunii ianuarie, prezentând propria sa viziune asupra felului în care trebuie gestionată mobilitatea umană și pactul global care a fost negociat în numele statelor membre va deveni ceea ce aceste state vor dori să uh, îl facă să devină. Nu este vorba aici de o promovare a, a migrației. Lucrurile nu sunt clare pentru că sunt încă în negociere. Și secretarul general și-a exprimat deja propria sa părere, dar statele membre vor hotărâ dacă merg mai departe sau nu și pot să vă dați seama, puteți să vă dați seama că uh, sunt foarte atentă în ceea ce privește exprimarea unei păreri juridice. Am fost uh, judecător la Curtea Supremă, deci știu la ce mă refer, dar pot să vă spun că legislația internațională pentru drepturile omului dă dreptul fiecarei persoane să intre, să rămână sau să reintre în propria sa țară. Iată cadrul care uh, se referă la mobilitatea umană. Ce înseamnă asta din punct de vedere practic? Să ai dreptul de a pleca atunci când de fapt nu ai niciun drept de a te duce nicăieri? Bineînțeles, să putem face tot felul de speculații pe această temă, dar nu voi merge mai departe pentru a-mi explica, exprima alte păreri juridice. În raportul secretarului general, acesta susține cu putere o deschidere a uh, unor căi legale de migrație pentru a rezolva în mod inteligent problema migrației ilegale. Și în întrebările care mi-au fost adresate se făceau referințe la refugiați și migranți în mod amestecat. Cred că este important să clarificăm acest lucru, pentru că într-un mediu în care există foarte puține căi legale, majoritatea celor care vin la ușa noastră vor prezenta o cerere de azil, pentru că este singurul fel în care pot găsi o soluție legală de a intra. Este un lucru care s-a văzut foarte clar în criza cu care s-a confruntat UE în ultimii ani. Multe persoane care au venit, de multe ori fluxuri mixte de refugiați și migranți, care au ajuns la porțile Europei, și care au cerut azil, pentru că la momentul acela nu mai exista o altă soluție pentru ei pentru a putea intra în mod legal. Însă problema este că multe dintre aceste cereri de azil au eșuat pentru că erau disponibile doar pentru refugiați, pentru refugiații care sunt uh, în conformitate cu Convenția din 1958 și așa mai departe, deci e vorba de legislația care a fost acceptată până acum uh, ca definind persoane care uh, își părăsesc țara din motive de război. Nu e vorba aici uh, și de uh, guverne care își, persecutează, își persecută proprii cetățeni, sirieni și așa mai departe. Mulți dintre ei nu au reușit să uh, definească persecuția în această legislație a refugiaților și tocmai de aceea au avut probleme cu returnarea. Pentru câțiva dintre ei, dacă există oportunități în anumite state membre, aceste oportunități au însemnat, de exemplu, permise de muncă temporare, deschiderea de noi căi legale pentru circulația, pentru migrația circulară, permise de ședere temporară și așa mai departe. Deci asta pentru a-i ține în mod legal uh, în țară, lucrând în economia formală și nu în cea informală, așa cum uh, se întâmplă de obicei, așa numită economie sau piață neagră. Această soluție nu a fost impusă pentru nimeni. Națiunile Unite și raportul secretarului general, pactul global care a fost negociat, nu promovează sau nu dorește să impună o anumită soluție pentru nimeni. Este vorba de o negociere pentru a ajunge la un document care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și care va oferi mai multe soluții, dar care sper să deschidă ușa pentru o serie de soluții care să susțină uh, migrația sigură și reglementară și să elimine pe cât posibil migrația periculoasă și ilegală. Și pot să vă spun că s-a dezbătut îndelung, pentru că cineva m-a întrebat dacă n-ar trebui să se redeschidă Convenția de la Geneva, uh, dacă se face o uh, referire directă la Uh, legislația referitoare la război sau la refugiați. Însă pot să vă spun că există și posibilitatea de a recunoaște o categorie specială a migranților climatici. Și pot să vă spun că asta a generat o adevărată simpatie în rândul publicului larg. Înțelegem foarte bine acest fenomen în zona Asia-Pacific, pe insulele mici, unde de multe ori regiuni întregi dispar empatia generală care a apărut în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor meteorologice de tot felul, tsunami, cu tremure și așa mai departe, care duc la nevoia de asistență umanitară, bineînțeles, uh, uh, trebuie să vedem dacă un astfel de fenomen trebuie încurajat și nu știm încă dacă el poate duce la o formalizare a acestei categorii pentru că poate fi vorba aici de uh, strămutare forțată, fie că este datorată climării climatice sau unor altor fenomene. Se pun mai multe întrebări ce se întâmplă cu procesul de schimbare climatică, de certificare și care este uh, momentul la care se face diferența între migrația forțată sau voluntară. Toate aceste elemente nu sunt definite acum și vor fi greu de definit în această negociere. Tocmai de aceea spuneam că este doar începutul unui proces, așa cum a fost uh, summitul Pământului în 1998, pentru a deschide un nou spațiu de conștientizare. Și poate peste uh, 20-30 de ani uh, vom ajunge la un acord de genul acordului de la Paris, dar suntem doar la începutul procesului. Există multă marjă de manevră și de intervenție din partea societății civile, a partenerilor privați, a parlamentelor, actorilor care nu sunt reprezentați neapărat la nivel statal și de fiecare dată la runda negocierilor se permite participarea actorilor de tot tipul. E clar că la conferința de la Maroc, de asemenea, va fi un spațiu larg deschis pentru toți acești actori și acesta va rămâne deschis și după terminarea negocierilor din iulie. Pot să vă spun că pactul global nu dorește în niciun fel să impună niște politici migratorii pentru nimeni, nu va stabili uh, cifre, ținte, cote, nu, este vorba de un pact care trebuie să fie deschis lumii întregi, de exemplu în zona Golfului, în unele cazuri, în aceste state, 80% din populație este reprezentată de lucrători străini. Este un pact deschis pentru filipinezi sau cei din Bangladesh care au primit uh, foarte mulți lucrători migranți și care uh, au uh, așteptarea de a se întoarce la ei acasă după 5, 15 sau 20 de ani. Deci există interpretări foarte variate și obligația care este uh, reflectată în Convenția uh, Refugiaților nu se poate negocia la momentul acesta. Pactul global asupra refugiaților nu poate decât să confirme legislația internațională pe care toate statele membre trebuie să o extindă pentru cele de aproximativ 25 de milioane de persoane care merită acest statut de refugiați. Mulțumesc! Mulțumesc, sper să avem suficient timp și pentru a doua rundă. De data aceasta limita va fi un minut și vă rog să fiți cât mai subcinți cu putință. Doamna Iaroca, din partea PP, un minut. Vă mulțumim pentru prezentare și, și pentru prezență. Eu uh, studiez uh, dintr-o perspectivă antropologică migranții încă din 92. Uh, uh, pe vremea aceea noi am fost primii care i-am primit pe, pe romi. Am văzut ce s-a întâmplat în, în Germania cu comunitatea turcă și iată, Fenomenele respective au fost foarte, foarte interesante, ne-au uh, spus multe despre integrarea la nivel european. Dar dați-mi voie să vă întreb care sunt, care sunt informațiile pe care le descoperiți dumneavoastră. Pentru că în ultimii doi ani uh, m-am deplasat prin tot felul de uh, tabere din diferite uh, state ale Uniunii Europene, am discutat cu migranții și cu copiilor și mi-am dat seama că nu doar migranții de a treia generație, ci și migranții care tocmai au ajuns pe teritoriul Uniunii Europene. Dar bine, eu vreau să mă, să mă refer doar la acești migranți care uh, au venit de curând în Europa, au uh, s-au așezat în, uh, în Germania, au fost trimiși în uh, Danemarca și au trebuit să se întoarcă ilegal în Germania. Ei bine, uh, în momentul în care i-am întrebat de ce au făcut această mișcare, mi-au spus că pur și simplu copiii au fost tratați mai prost. Vreau să vă întreb tocmai de aceea, care sunt răspunsurile pe care le aducem noi acestor comunități? În uh, Ungaria am uh, discutat cu o mulțime de migranți legali care au venit în Ungaria, au încercat să se integreze. Uh, i-am ajutat cu ajutorul strategiilor europene. Avem, spre exemplu, o strategie cât se poate de solidă privind uh, cetățenii de etnie romă. Vreau să vă întreb în ce măsură credeți că aceste persoane se vor uh, integra vreodată? Cred că după ce rezolvăm această problemă putem să-i discutăm despre ceilalți. Doamna Chenghe. Grație, Ringa. Mulțumesc. Îi mulțumesc foarte mult doamnei lui Zarbor pentru prezența sa aici, astăzi. E foarte important și faptul că a reiterat domnia sa că documentul acesta trebuie să se concentreze în primul rând pe oameni. Concluziile acestei discuții arată clar că acest uh, fenomen este caracterizat de multidimensionalitate. Este important să conlucrăm și aici intervine responsabilitatea statelor membre și, așa cum arătau și alți colegi, statele membre trebuie să își împărtășească responsabilitățile dacă vrem să ajungem să uh, Uh, gestionăm acest fenomen prin intermediul solidarității. Trimiterea la Agenda 2020 pentru dezvoltare durabilă e de asemenea merituos. M-aș referi la încă un lucru. E vorba, spuneați, de un document fără caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, motiv pentru care principiile călăuzitoare din acest document trebuie să nu se modifice de-a lungul întregii etape a negocierilor. Mă refer în special la rolul central al drepturilor omului, la siguranță, la demnitatea tuturor refugiaților și migranților și mi-aș permite să adaug și principiul non fulmon, care trebuie să-și găsească locul adecvat în toate documentele ce se vor adopta. Închei cu o observație a doamnei Louise Arbor. E vorba despre nava aceea care a salvat 258 de migranți și care a fost sequestrată și a fost uh, uh acuzată de complicitate la infracțiuni pentru că a refuzat să predea persoanele salvate pe mare autorităților libiene. Ce părere aveți? Mulțumesc, doamna Lambert. I thank you very much for your... Vă mulțumesc pentru prezentare. Vă mulțumesc pentru cele spuse, de asemenea, cu privire la migranții climatici. Dar m-aș referi la un alt aspect pus în discuție de către dumneavoastră, și anume cum anume am putea spori numărul de beneficii ale acestui fenomen pentru mai multe categorii. Tocmai de aceea vreau să vă întreb în ce măsură credeți că se va pune accent pe agenda Organizației Mondiale a Muncii privind munca decentă uh, sau convenția aceleiași organizații pentru uh, lucrători naționali. Deci în ce măsură aceste convenții vor fi puse în discuție în context? După aceea, în al doilea rând, înțeleg că migrația sud-sud este foarte importantă în momentul de față, dar cu toate acestea vreau să vă întreb uh, care ar putea fi rolul unui număr mai mare de acorduri bilaterale. Mă gândesc, spre exemplu, la acordul uh, uh, încheiat între uh, Sri Lanka și Arabia Saudită în ceea ce privește lucrătoarele femei sau uh, discuțiile pe care le purtăm noi acum în, în momentul de față în Parlamentul European cu privire la cetățenii din Bangladesh care lucrează în Qatar în niște condiții uh, inumane. Deci, ce anume putem face noi pentru ca migrația să devină o experiență până la urmă mai pozitivă pentru uh, lucrătorii aceștia detașați în, uh, în, uh, între ghilimele. Poate că subiectul acesta ar fi mai interesant decât a discuta din nou și din nou despre migrația în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Acum avem o listă de colegi de la socialiști și democrați. Cinci E clar că socialiștii sunt cei mai interesați de dezbaterea din uh, după amiaza aceasta. Deci un minut pentru fiecare. Începem cu domnul Köster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Arbor, atât pentru informațiile uh, didactice, cât și pentru uh, informațiile uh, mai uh, sensibile pe care ni le-ați dat cu privire la migrație. Aș vrea să pun accentul pe situația din Libia. Suntem foarte implicați în cele ce se întâmplă în Libia și uh, am înțeles că există un raport nepublicat al ONU, un raport în care uh, forțele de ordine din Libia sunt acuzate de tortură. Raportul acesta al ONU vorbește despre tortură, vorbește despre trafic uh, de, de ființe umane, vorbește despre arestări uh, aleatorii ale unor migrați, ale unor refugiați și uh, toate aceste fapte sau de toate aceste fapte se face vinovată o unitate specială a Ministerului de Interne din Libia. Există declarații făcute de o psihologă care se ocupă de acești migranți și uh, respectiva psihologă spune că migranții sunt uh, bătuți, sunt violați în uh, centrele de detenție, că rudele lor sunt uh, amenințate. Uh, um, li se spune uh, rudelor pur și simplu că uh, aparținătorii vor fi uh, torturați în cazul în care nu sunt trimiși bani. Vreau să vă întreb când anume ne putem aștepta la publicarea acestui raport. Pentru Parlamentul European e important să de, dețină astfel de informații pentru a le putea discuta în, în plen. Mulțumim. Vă mulțumim, domnule Chester. Urmează domnul Freund. Vă mulțumesc. De la bun început, uh, vreau să vă spun că sunt încântat de faptul că la prezidiu sunt cinci femei. Asta nu se întâmplă prea des. Bine, cu tot respectul, uh, recunosc că avem și un președinte bărbat. Și domnule președinte, Nu trebuie să acuzăm socialiștii uh, că sunt atât de interesați uh, de, de subiect. Trebuie să-i acuzăm pe populari că nu sunt uh, interesați la rândul lor. Dar mă rog, să trecem la întrebări. Întrebarea mea are de-a face cu cele spuse de dumneavoastră, doamna Arber. Dumneavoastră spuneați că se pornește de la premisa greșită că tratarea echitabilă a migranților uh, uh, ilegal duce la un număr mai mare de migranți ilegali. Acesta a fost până la urmă argumentul peste tot. Toate statele că au uh, primit, că n-au primit migri- migranți, uh, au uh, spus că odată ce îi primim vor veni mulți alții. Tocmai de aceea vreau să vă rog să-mi dați mai multe argumente uh, care susțin această declarație a dumneavoastră. Ați, ați atins subiectul, dar poate prea puțin. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Faion. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru contribuții, pentru comentarii, pentru prezența la ședința noastră de astăzi. Am două întrebări. Cred că nu ați vorbit neapărat despre subiectul acesta și anume, cum, cum uh, vedeți retragerea administrației americane din uh, discuțiile privind pactul global? Considerați că această mișcare a administrației americane va aduce cu sine consecințe? Și încă ceva, un alt aspect, uh, aș zice eu, foarte important, se referă la migranții din climatici. Conceptul acesta este pus în, în discuție în momentul de față, dar din păcate nu există o definiție a conceptului, nici măcar la Parlamentul European. Vreau să vă întreb dacă vă ocupați de găsirea unei definiții a acestui concept. Mulțumesc! Mulțumesc, Aneliț! Vă mulțumesc pentru prezență. Ne-am văzut anul trecut la New York, am vorbit despre ODD-uri, și despre refugiați. Eram însoțit de doamna McEwen. Eu vreau să vă pun o întrebare legată de migranții climatici. Eu mă ocup uh, de un raport pe tema aceasta și la o primă ședință am, a raportorilor din umbră am decis să nu includem neapărat acest uh, concept în raportul nostru. Vreau să vă întreb dacă placul, uh, pactul global acoperă această cate, categorie de migrați. În ce măsură ați încercat să, să definiți uh, conceptul? Îmi dau seama că e greu uh, să venim cu o definiție la acest, uh, sau o definiție clară pentru acest concept, dar cu toate acestea aș vrea să aflu care este părerea dumneavoastră pe, pe, pe marginea subiectului. Doamna Schlein, ultima or, oratoare. Mulțumesc. E important să purtăm această dezbatere împreună. Cred că trebuie să ne coordon, coordona, coordonăm mai bine lucrările. În momentul de față ne dăm seama că condiționalitățile sunt din ce în ce mai importante în contextul dezvoltării, un lucru care până la urmă se transformă într-un obstacol în colaborarea noastră cu uh, statele din Africa. Vedem acum că, uh, iată, banii noștri nu sunt folosiți neapărat, neapărat pentru și nu pot fi folosiți pentru a-i ajuta pe uh, tineri. Am fost la New York. Uh, îmi dau seama că ambițiile dumneavoastră sunt uh, mari, dar e important uh, ca ipocrizia să fie combătută. Vedem vorbe sau auzim vorbe frumoase, prea puține se transformă în fapte tot, uh, la, uh, tot în momentul de față trebuie să ne dăm seama că fenomenul migrației este unul mondial, nu doar unul european. La nivel european, noi încercăm să ne aducem aportul prin discuțiile cu privire la sistemul Dublin. Aș vrea să vă întreb însă dacă am putea include ceva în pactul global, uh, ceva care să nu să ducă la uh, sau să, să nu mai uh, permite incriminarea ONG-urilor care încearcă să salveze vieți uh, pe mare. Uh, pornesc, iată, de la cele spuse de doamna Kenge. Trebuie să ne asigurăm că cei care oferă ajutor nu sunt transformați în infractori. Și după aceea dați-mi câteva detalii cu privire la parteneriatul global pentru abilitate. Vă mulțumim. Doamna Arbor, aveți cuvântul pentru a ne oferi răspunsuri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să abordez aceste întrebări într-o manieră mai condensată, mai globală. Unele dintre întrebări sunt uh, foarte largi, Cred că se vorbea despre integrarea migranților în comunitățile gazdă. Este un, uh, un subiect de care ne-am ocupat în raportul secretarului general și am insistat în special pe următoarea idee. În momentul în care oferim asistență flux, uh, procesului uh, migratoriu, trebuie să nu uităm interesele comunităților gazdă. Politicile de migrație sunt uh, create la nivel național, dar sunt resimțite la nivel local, în orașe, în sate. De cele mai multe ori, migranții reglementați sau nereglementați ajung în zonele cele mai sărace ale statelor gazdă. Și tocmai de aceea, pentru a nu trezi resentimente între comunitățile gazdă și uh, migranți, deci pentru a nu trezi aceste resentimente, e important ca interesele și nevoile acestor comunități să fie luate în considerare. Există multe politici care pot să fie puse în aplicare pen, pentru uh, uh, încurajarea nu a resentimentelor, ci uh, din potrivă a bunelor sentimente vis-a-vis -vis de uh, migranți. Deci, incluziunea sau politica de incluziune este importantă atât pentru refugiați, atât pen, uh, cât și pentru migranții economici, fie ei uh, uh, reglementați sau nereglementați. În ceea ce privește standardele Organizației Mondiale a Muncii, ei, de fiecare dată când vorbim despre migrație, am senzația că trecem automat la patologia migrației. din masa de 258 de milioane de migranți despre care vorbeam, majoritatea indivizilor sunt, până la urmă, migranți legali. Dar, cu toate acestea, în general, se confruntă cu o serie de obstacole. Mă refer la standardele decente de muncă, resentimentele de tip xenofob, care sunt generate de uh, maniera în care acești migranți sunt percepuți de către comunitățile gazdă. Și tocmai de aceea consider că standardele Organizației Mondiale a Muncii, uh, standardele privind uh, munca, locul de muncă decentă și uh, angajatorul uh, unic, uh, fapt foarte important, în special în statele uh, din uh, Orientul apropiat, uh, mă refer la acele contracte de muncă în care migranții sunt transformați în, uh, în sclavi, de către angajatorul lor, se încearcă eliminarea genului acestuia de contracte, dar fără asumarea standardelor Organizației Mondiale a Muncii. Deci, aceste standarde ale Organizației Mondiale a Muncii sunt importante și consider că ele ar trebui să fie incluse în pactul global pentru, privind migrația. După aceea, problema statelor de origine care impun restricții femeilor care doresc să migreze este o chestiune dificil de evaluat. Pe de o parte, după cum spuneam mai devreme, fiecare cetățean are dreptul să rămână, să intre pe teritoriul unui stat sau să părăsească teritoriul unui stat. Deci, a crea obstacole în fața femeilor care doresc să migreze este, până la urmă, o încălcare a acestui drept. Dar, pe de altă parte, datele cu privire la vulnerabilitatea femeilor care uh, lucrează în diferite sectoare, uh, femei, uh, femeilor migranți care lucrează în diverse sectoare. Există o serie de state care impun restricții femeilor, ne obligă să luăm atitudine. În ceea ce privește Libia, nu pot să spun nimic nu pot să mă refer la aranjamentele uh, aplicate în momentul de față între diferiții parteneri, uh, Libia, Uniunea Europeană, Statele Unite, ONU, etc. Nu, nu pot să mă pronunț pe marginea subiectului. Aș putea doar să spun că dincolo de ceea ce se întâmplă în uh, Libia, mai avem uh, situații uh, deosebit de fi, violente și în alte zone ale lumii, precum America de Sud. În America de Sud avem de-a face cu un sistem de violență organizată și faptul că statul nu-i protejează pe migranți este până la urmă o încălcare a dreptului migranților. Vorbeam despre faptul că tratarea într-o manieră decentă a migranților nu e neapărat o încurajare a, în sensul a, sporirii fluxurilor migratorii. Asta, asta spuneam și mă bazam în afirmația mea pe experiența în domeniul juridic pe care o am. Pornind de la a, această experiență, pot să spun că pedepsa este considerată a fi o formă de descurajare. Se pornește de la premis, premisa că pedepsa îi va împiedica pe uh, infractori să mai com- uh, comită uh, aceeași infracțiune a doua oară. Dar eu nu cred că această uh, acest uh, concept uh, este neapărat uh, văzut în întregimea sa. Poate că există o formă de descurajare a unui individ, dar în ce măsură pedapsa îi descurajează pe mai mulți individ, indivizi? Aceasta este o, o întrebare uh, care nu și-a găsit neapărat un răspuns con, concret până în momentul de față. Deci, raportându-ne la migrație, uh, ar trebui să considerăm că uh, uh, migranții se simt descurajați în cazul în care uh, statele gazdă impun anumite condiții uh, Uh, deosebite altor migranți care îndeplinesc exact aceleași condiții ca și uh, ei. Iar genul acesta de, de, de uniformizare a migranților mi se pare ne, nepotrivită. Există foarte mulți factori care îi determină pe oameni să părăsească statul uh, de origine. Vă vorbeam despre limbă, despre legăturile de familie, despre relațiile între, între între state, statul de origine și uh, statul de uh, destinație. Toate, toți acești factori sunt importanți uh, și prin urmare nu consider că pedepsirea migranților sau neprimirea migranților poate fi considerată a fi o formă de protecție împotriva migrației. În ceea ce privește migranții climatici, cu siguranță se va recunoaște numărul crescând al factorilor climatici, factori care îi determină pe oameni să-și părăsească țara de origine. Vom recunoaște că pe viitor acești factori climatici vor deveni din ce în ce mai importanți. Acum, dacă la un moment dat va fi creat un alt protocol, o altă convenție pe tema migranților uh, climatici, n-aș putea să spun. Se nu cred că a venit momentul potrivit pentru, pentru genul acesta de protocoale sau convenții. Eu cred că în momentul de față ar trebui să ne concentrăm pe migranții care se află în, într-o situație vulnerabilă în general și în, acest, în această categorie i-am putea include pe migranții climatici. Și cred că acestea fiind spuse, mi-am încheiat răspunsurile. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns tuturor uh întrebărilor noastre, pentru observațiile făcute și dau cuvântul doamnei Zipel pentru a încheia ședința. Mulțumesc foarte mult, doamnei McCavan, îmi cer scuze. Uh, Ați menținut promisiunea de a menține viu dialogul cu Uniunea Europeană, cu Parlamentul European în urma declarației de la New York. E un proces foarte important și e foarte bine că se întâmplă așa. Statele noastre e adevărat că au drepturi, dar au și responsabilități și în calitatea noastră de politicieni revine nouă responsabilitatea de a le determina să urmeze cursul acesta. Și știți că problema migrației este utilizată aici în uh, timpul campaniilor electorale pentru a Um, acumula sprijin popular. Acum, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ședința noastră ia loc acum și acum ne reîntâlnim. Ne reîntâlnim în sala 3E2 pentru restul reuniunii comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.